Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Carta Drepturilor Fundamentale ne aduce aminte că Uniunea este bazată pe, pe valorile indivizibile universale ale demnității umane, pe, pe libertate, pe egalitate și pe solidaritate. Uniunea Europeană se bazează pe principiile democrației și, desigur, a statului de drept. Individul se află în centrul activităților Uniunii Europene prin stabilirea cetățeniei, prin crearea cetățeniei Uniunii Europene și prin crearea unei zone de libertate, securitate și justiție. Mai mult decât orice altceva, acest, acest capitol descrie Europa și definește în același timp misiunea pe care o avem noi în domeniul migrației și afacerilor interne. Realitatea cu care ne confruntăm în acest domeniu este una uh, dificilă și, în mare măsură, responsabilitățile noastre împărtăși, împărtășite va testa ritmul integrării europene și uh, legitimitatea promisiunii europene. Care este realitatea de astăzi? Asistăm la un mediu geopolitic uh, care explodează. Ne confruntăm cu o nouă amenințare teroristă care uh, dorește să lovească în societățile noastre. Ne confruntăm cu o economie europeană care încearcă să depășească criza. Avem un continent uh, care îmbătrânește, înconjurat de o lume întinerită din punct de vedere demografic. Avem ghetouri în orașele noastre uh, ne confruntăm cu forme sofisticate de infracționalitate care nu cunosc uh, frontieră. Și în plus, la uh, frontierele noastre se desfășoară un dezastru umanitar continuu, într-un contrast dureros față de mm, moștenirea noastră morală, culturală și politică. Și de asemenea, ne confruntăm cu dezamăgirea tot mai mare a cetățenilor europeni. Aș dori să spun foarte clar de la bun început. Răspunsul la toate aceste provocări nu trebuie să fie fortăreața Europa. Istoria ne-a dovedit că fortărețele construite pentru, uh, pentru a apăra, pentru a opera oamenii de, de amenințări externe, au, de, au devenit până la urmă fortărețe care uh, i-au uh, adus în sclavie pe cei care trebuiau să fie protejați și au dus la izolare. Nu aceasta este direcția pe care o voi urma în mandatul meu. Europa nu poate uh, prospera atâta timp cât uh, nu va facilita mobilitatea ideilor, bunurilor și oamenilor. Deschiderea și securitatea sunt pilonii edificiului european. Aceasta este Uh, misiunea Comisiei Europene în legătură cu migrație și afacerile interne. Este o misiune foarte clară. Trebuie să transformăm securitatea și mobilitatea în, uh, pietra, în pietrele de temelie a Europei. Pentru acest lucru trebuie să protejăm identitatea Europei ca o zonă a planetei unde drepturile fundamentale sunt garantate. Trebuie să punem în aplicare și să integrăm o politică orientată astfel încât să atragem talentele și forța de muncă de care au nevoie statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că Europa va sprijini o bună integrare a imigranților în societățile noastre. În plus, trebuie să garantăm că crima și terorismul nu vor intra în uh, cadru, în interiorul Uniunii Europene și că le vom combate într-un mod eficace. Domnilor și domnilor, când vine vorba de migrație și de, de afaceri interne, dacă nu vom acționa împreună ca o Uniune, nu vom acționa deloc. Dacă voi fi confirmant, mă voi baza pe Comisia Libe a Parlamentului European, pe dumneavoastră. Sunt mândru că am fost desemnat ca uh, fiind primul comisar care se va ocupa de imigre, imigrație. O realitate care subliniază angajamentul uh, președintelui Comisiei Europene, domnul Juncker, și al noii comisii europene de a răspunde provocărilor critice ale imigrației. Tot mai mulți uh, oameni caută protecție în cadrul frontierelor Uniunii Europene Este de responsabilitatea, uh, este responsabilitatea Europei să-i protejeze pe cei uh, refugiați. Trebuie să respectăm drepturile uh, celor care caută azil și, în mod special, trebuie să respectăm dreptul la viață și de nereturnare în orice condiții. Dumneavoastră, Parlamentul European, ați contribuit în mod uh, substanțial la stabilirea unui sistem comun european uh, pentru azil. Acum dispunem de un cadru legislativ uh, cuprinzător și prioritatea noastră va fi să ne asigurăm că toate statele membre pun, în aplicare principiile acestei politici comune într-o formă uniformă. Trebuie să discutăm și alte puncte, în mod special posibilitatea de a încerca să obținem un statut uniform uh, uh, valabil peste tot în Uniunea Europeană. Pe baza rezultatelor evaluării uh, bunei funcționări a sistemului de la Dublin, voi analiza și mă voi gândi la pași viitori posibili. În fiecare zi auzim știri despre venirea imigranților pe țărmurile Europei și știri despre oameni disperați care deseori întreprind călătorii fatale în, în, uh, pe Marea Mediterană. Trebuie să ne îmbunătățim capacitatea de a răspunde uh, crizelor uh, de azil și în același timp să, să îi sprijinim pe cei care se confruntă cu presiuni momentane mari asupra sistemelor de acordare de azil. Avem nevoie de mai multă solidaritate mai multă solidaritate este posibilă doar dacă statele membre au încredere între ele și dacă fiecare dintre ele își asumă propriile responsabilități. Înțeleg în, în același timp că majoritatea refugiaților și a persoanelor care au nevoie de protecție internațională se uh, găsesc în exteriorul Uniunii Europene, în țări în curs de dezvoltare care se confruntă cu propriile provocări. Solidaritatea internațională nu trebuie să se oprească drept urmare la granițele externe ale Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană ar trebui să facă mai mult pentru a sprijini țările din regiunile de proveniență a, a refugiaților sau de tranzit pentru acești refugiați. Împreună cu colega mea, vicepreședintele Mogherini și cu comisarii responsabili pentru aspecte externe, voi uh, conlucra îndeaproape pentru a crea o politică comună uh, destinată refugiaților și imigrației. În același timp, sunt angajat uh, complet în încurajarea statelor membre de a primi mai mulți refugiați din țări terțe. Um, reinstalarea refugiaților este un act uman de solidaritate față de țările terțe, unde se găsește un număr mare de refugiați. Uniunea Europeană trebuie să-i protejeze pe cei care au nevoie de această protecție, dar în același timp își poate păstra credibilitatea doar dacă combate fluxurile migratorii um, ilegale, respectând în același timp uh, drepturile omului. Cei, cei căro, a, a căror cerere a fost respinsă uh, trebuie să se reîntoarcă cât mai repede în țările lor de origine ar trebui să acordăm prioritate reîntoarcerilor voluntare și consolidării statelor uh, unde acest lucru este posibil. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie să consolidăm cooperarea cu țările de origine, cu țările de tranzit și cu organizațiile internaționale și, uh, și cu organizațiile non-guvernamentale. O abordare cuprinzătoare uh, cuprinde, trebuie să cuprindă și posibilitatea de a veni în mod legal în Uniunea Europeană. Trebuie să profităm la maxim de beneficiile mobilității internaționale, de, uh, de posibilități aduse de imigrație și de integrare. Europa este parte dintr-o lume tot mai globalizată și mai interconectată, unde trebuie, în context în care trebuie să ne așteptăm la o sporire a mobilității internaționale. Trebuie să înțelegem care sunt nevoile pieții, pieței de muncă europene. Știm că există deja o competiție internațională pentru a obține oamenii cei mai bine uh, pregătiți și Aș dori să demarez un dialog regulat cu toți actorii relevanți din acest punct de vedere, cu statele membre, cu oamenii de afaceri și cu sindicatele. Consider că o platformă europeană care coordonează acest dialog ar fi uh, o platformă foarte bună. Primul an după punerea în aplicare a directivei privind uh, cardul albastru, a demonstrat că există câteva deficiențe. Tocmai de aceea um, domnul Juncker a tras atenția asupra acestui punct în orientările uh, dumnealui politice și una din prioritățile mele va fi uh, să mă asigur că negocierile privind uh, directiva pentru studenți și cercetători vor fi încheiate până în anul 2015, în ceea ce privește zona Schengen. Schengen este um, unul din cele mai importante succese ale integrării europene, dar o precondiție pentru a nu exista control la graniță în interior este să avem controle uh, la exteriorul, uh, la granițele externe. Fiecare stat membru este responsabil pentru controlarea unei porțiuni a frontierelor externe, dar trebuie să profităm în același timp și de um, agenția Frontex. Se pune întrebarea dacă uh, avem la dispoziție suficientă instrumente. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să discute uh, perspectiva pe termen lung a agenției uh, Frontex și necesitatea de a crea un uh, sistem european de supraveghere a frontierelor inteligent. Capacitatea noastră de răspuns trebuie să fie consolidată pentru a răspunde într-un mod cuprinzător întregii probleme. Um, Gestionarea inteligentă a frontierelor este posibilă doar prin uh, tehnologii, uh, tehnologiile noi, tehnologiile digitale, de exemplu. Combaterea împotriva introducerii ilegale a refugiaților în Europa rămâne o prioritate. Trebuie să-i uh, aducem în fața instanței pe cei care profită de situația disperată a unor oameni Um, forma abominabilă a sclaviei moderne reprezentată de traficul cu, cu ființe umane trebuie să fie combătută de asemenea. Este vorba până la urmă de combaterea infracționalității organizate în cadrul Uniunii Europene, dar pentru acest lucru avem nevoie și de un răspuns uh, global. Cetățenii se așteaptă din partea noastră să îi protejăm în fața amenințărilor uh, aduse de violență și terorism în această perioadă de conflicte care se desfășoară în statele vecine și în fața uh, amenințării luptătorilor străini, trebuie să combate mai bine terorismul și criminalitatea organizată, care se regăsește peste tot în Europa și amenință societatea noastră și economia noastră. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe respectarea drepturilor uh, fundamentale și să profităm de sinergiile posibile cu acțiunile externe. Combaterea criminalității eh, cibernetice va permite cetățenilor europeni să profite la maxim de beneficiile internetului. Există și alte forme de criminalitate, infracționalitate și combaterea acestora va, va permite mediului de afaceri să profite mai mult de oportunitățile pieței interne. Stimați membri, Uh, păstrarea datelor este un instrument de securitate mult discutat. Acum dispunem de sentința Curții Europene de, de Justiție și va trebui să evaluăm, să înțelegem care sunt cele mai bune opțiuni care ne stau în față pentru a ține seama de principiile din această sentință, și anume proporționalitatea și dreptul la păstrarea sferei private. Evenimentele recente din Europa ne-au, și din exteriorul Europei ne arată că ne confruntăm cu o nouă amenințare a, a activităților teroriste și noi trebuie să răspundem în mod special amenințării aduse de luptătorii străini. Trebuie să lucrăm mai mult pentru, preven, pentru prevenire, pentru a împiedica radicalizarea, de exemplu. Cooperarea polițienească este coloana spinării acțiunilor uh, europene și cred că din acest punct de vedere anumite elemente pot fi îmbunătățite. Domnilor și domnilor, vreau să uh, ajungem la rezultate concrete și tangibile. În ceea ce privește politica în domeniul imigrației, pentru ca aceasta să aibă succes, va trebui să ne centrăm pe acele domenii în care acțiunea la nivelul Uniunii poate aduce o diferență și să ne asigurăm că acțiunile noastre respectă drepturile fundamentale. În cazul în care sunt confirmat pe acest post, îl voi ajuta pe președintele ales al Comisiei să implementeze liniile directoare în domeniile care au legătură cu mandatul meu. Eu voi reprezenta o adevărată punte de legătură cu colegul meu, vicepreședintele Timmermans, și voi lucra în armonie cu ceilalți membri ai comisiei. În cazul în care voi fi confirmat, îmi iau angajamentul să uh, servesc înainte de orice ceea ce ne unește pe toți, să respect în mod scrupulos valorile Uniunii, Carta Drepturilor Fundamentale și principiile politicii europene transparente și democratice. Trebuie să fim utili cetățenilor fără să ne închidem în spatele unor ziduri birocratice, să respectăm valorile comune și în același timp să facem față provocărilor noi cu perseverență. Să ne asigurăm că împreună vom duce uh, până la capăt mandatul nostru cu succes pentru acel mandat pe care cetățenii ni l-au dat astfel încât Europa să devină un spațiu al speranței, al progresului și al libertății pentru toți cetățenii. Aceasta este o obligație politică și morală pentru noi. Vă mulțumesc!